domnului Dezir ar trebui, cred, să extindă și mai mult responsabilitatea socială corporatistă. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc, doamna Hansleg. Următorul are cuvântul timp de 3 minute, domnul Cutaș. Uh, uh, domnule președinte, domnule